care este implicat Comitetul Regiunilor, dar și CESE, Comitetul Economic și Social, pentru că vrem să consolidăm importanța regiunilor și importanța faptului că Uniunea aparține cetățenilor și regiunilor și importanța aspectelor sociale. Deci, cred că așa vom putea să îmbunătățim guvernanța în materie. Vom evita și eventualele conflicte de interese. BEI acordă 75% uh, din garanția Uniunii Europene și vrem ca această garanție să fie executată în materie de 100%. Da, mulțumim foarte mult. Acum nu-l văd pe celălalt raportor în sală. Nu e prezent domnul Gualtieri, prin urmare îi dau cuvântul doamnei Biancovska, în numele Comisiei Europene. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați. Uh, dezbaterea din această seară privind programul Invest EU în ultimul plen al acestui, acestei legislaturi este simbolic pentru uh, eforturile depuse Parlament în acest domeniu Uh, de către Parlament. Acordul la care s-a ajuns în timp record cu Consiliul va permite ca muncile pregătitoare să se lanseze și să continue repede. Asta va asigura o implementare rapidă, începând cu prima zi din următorul cadru financiar multianual, continu- permițând continuarea uh, investi- sprijinului pentru investiții. Vom continua să simplificăm instrumentele de investiție existente sub, un, uh, sub o marcă unică, dar și un manual unic Vom încerca astfel, deci, să uh, corectăm situații suboptime de investiții. Digitalizarea, locuințe sociale, cercetare, eficiență energetică, transport urban sunt unele dintre domeniile care, în ziua de astăzi, nu sunt suficient uh, finanțate de către piață. Garanția InvestEU va debloca astfel de finanțări și va atrage bani privați în, uh, spre binele public. Uh, Finanțarea va fi sprijinită de uh, hub-ul consultativ uh, al InvestEU. Comisia salută um, acest accent pus. De asemenea, salutăm uh, valoarea, accentul pus pe deschiderea accesului pentru uh, garanția bugetară europeană uh, rolul strategic al BEI este prevăzut în regulament, iar expertiza sa este mai bine recunoscută. Însă alți actori, precum instituții financiare mondiale, precum uh, BERD sau Banca Consiliului Europei, dar și alte bănci de dezvoltare naționale, vor avea posibilitatea să devină uh, și ele parteneri de implementare. Asta va asigura că folosim toată expertiza disponibilă în mod complementar, uh, acoperind o arie geografică mai mare și ținând cont de nevoile spe uh, specifice. Implementarea investi programului InvestiU va aduce la oaltă toți actorii um, pentru aplicarea raportul, uh, a programului, dar și uh, aducându-i la oaltă tocmai pentru atingerea obiectivelor acestora încercăm să atragem investitori pe termen lung pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale politicilor noastre. Parlamentul a jucat un rol cheie în menținerea uh, concentrării acestui uh, program pe politici, în consolidarea transparenței, și în ridicarea nivelului de ambiție pentru uh, domeniul climatic. Comisia consideră că toate acestea au îmbunătățit programul. La final aș dori să-mi exprim aprecierea pentru enormul efort uh, depus de raportori, raportorii din umbră și comisiile asociate pentru a ajunge la Uh, un rezultat într-un uh, timp foarte scurt în vederea atingerii uh, unui acord înainte de alegerile europene. De asemenea, aș dori să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi președinției române pentru dedicație și eforturile depuse. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum, în numele Comisiei Regii, doamna Gentile. Văd că dar întâi, doamna Gentile. Mulțumesc, domnule președinte. Dăm europenilor o paradigmă a unei Europe care se schimbă. Această nouă Europa se îndepărtează de austeritate și se reorientează. Avem un rezultat al uh, lucrărilor din uh, toți acești ani. Avem uh, mai multă incluziune socială, avem un orizont al durabilității. Invest EU susține acele întreprinderi inovatoare și IMM-urile. Este un sprijin pentru economia circulară și pentru infrastructura de mediu. Invest EU înseamnă sprijin pentru școli, pentru universități, pentru dobândirea de noi competențe. Înseamnă sănătate, spitale și îngrijiri medicale. InvestEU înseamnă și inovare pentru economia socială, pentru protejarea persoanelor celor mai vulnerabile. Invest EU înseamnă mai multă participare populară. Este un uh, dividend pentru teritorii și pentru persoane. Este un efort de a combate sărăcia. Mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Gualtieri, coraportor. Grazie, președinte. Davvero... Mulțumesc, domnule președinte este o plăcere reală să prezint în uh, fața dumneavoastră rezultatul unei munci uh, întelungate și a unui efort intens, care a generat totuși uh, rezultate pozitive până la urmă. Îi mulțumesc colegului Fernandez, colegilor raportori din umbră și celorlalți care au contribuit la elaborarea acestui text, care vine după 5 ani în care am trecut printr-un proces lung. Austeritatea și criza financiară a dus la reducerea drastică a investițiilor peste tot în Uniunea Europeană. Una dintre prioritățile noastre a fost așadar să relansăm investițiile, să avem mai multe investiții pentru a relansa creșterea și ocuparea. Am uh, interpretat în uh, cheie flexibilă pactul de stabilitate și ne-am folosit de Fondul European pentru Investiții Strategice am uh, reușit să corectăm cumva uh, parcursul economic. Am uh, mers mai mult pe inovare, pe încurajarea infrastructurilor, infrastructurii um, materiale și nemateriale, pe combaterea schimbărilor climatice. Sunt provocări decisive pe care le putem aborda prin acest program InvestEU. Avem sprijin pentru IMM-uri, pentru cercetare, inovare, pentru infrastructuri durabile. Acest uh, program ne va ajuta să punem în practică politicile sociale, să realizăm infrastructurile sociale în uh, domeniul sănătății, educației și așa mai departe. Împreună cu Consiliul am reușit să facem câteva îmbunătățiri la textul Comisiei. În primul rând, am stabilit că pentru uh, cei care fac astfel de investiții, garanția trebuie să fie în, stabilită în funcție de profilul de risc și că, dacă e cazul, putem aplica condiții mai favorabile prin platformele de investiții pentru a încuraja investițiile acolo unde deficitul de investiții este cel mai mare sau pentru a încuraja investiții în sectoare unde uh, se simte mai acut nevoia de investiții. Apoi, dăm un rol central băncii europene de investiții, dar în același timp dăm un rol important și băncilor de promovare națională în ce privește finanțarea proiectelor de investiții. Aceste bănci vor putea avea acces direct la garanția europeană și asta le va acorda o flexibilitate sporită și deci o posibilitate mai mare de a finanța proiecte care vor duce la încurajarea investițiilor în general și la crearea de locuri de muncă noi. De asemenea, am mai stabilit ca statele membre să poată contribui cu o parte din resursele lor luate din politica de coeziune la InvestEU prin compartimentul național, dar vor putea contribui și cu resurse suplimentare dacă doresc care vor veni ca o fel de contribuție one-off, adică contribuții unice și care nu vor fi calculate la uh, deficitul structural, care trebuie să fie controlat prin pactul de stabilitate. 55% dintre investițiile trebuie să fie făcute prin intermediul uh, așa numitelor investiții durabile, pentru că vrem să ne îndeplinim obiectivele climatice asumate prin acordul de la Paris. În următorul nostru mandat, angajamentul va fi să negociem un cadru financiar multianual care să fie la înălțimea acestui proiect, la înălțimea ambiției InvestEU și la înălțimea dorinței noastre de a avea un buget al Uniunii puternic. Știm că InvestEU este o piesă importantă, necesară, dar nu suficiente în programul nostru politic pe viitor. Ne dorim un program de investiții cuprinzător prin care să eh, facem o conversie ecologică a economiei, să mergem mai mult pe sustenabilitate, socială și să creștem ocuparea. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul reprezentantului PPE, domnului Caras. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați raportori Fernandez și Gualtieri, aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor și precum și lui uh, Udo Bulman, uh, care a dus alături de voi această luptă pentru investiții. Să mobilizezi investiții Ehm, nu este un sprint, este un maraton fără sfârșit. La începutul acestui mandat eh, am avut o primă inițiativă cu planul Juncker. Cu FC2 am îmbunătățit acea primă inițiativă și am prelungit-o până în 2020. Apoi am mers în vecinătate, mai ales înspre Africa, iar acum, la finalul eh, legislaturii, Uh, venim cu această inițiativă Invest EU pentru un nou capitol până în 2027. 2200, 1200 de miliarde de uh, euro noi investiții s-au putut uh, face. 945 de mii de IMM-uri au fost sprijinite, 400 de miliarde de euro au fost mobilizate până acum. 4 milioane de noi locuri de muncă au fost create. Cu Invest EU creștem eficiența, reducem birocrația um, prin faptul că 14 instrumente financiare sunt aduse sub uh, aceeași umbrelă. De asemenea, um, îmbunătățim uh, aplicarea obiectivelor climatice și de mediu. În curând, în cu, viitor, mă scuzați, 55% din investițiile în infrastructură trebuie să contribuie la asta. Îmbunătățim consilierea, sprijinim mai ales proiectele mici uh, creștem capacitatea de a reacție și uh, uh, extindem capacitatea de a acorda intervenții directe. Creștem de asemenea transparența deciziilor în ceea ce privește investițiile. Invest EU nu este finalul, dar este a patra etapă Uh, consolidată uh, a colaborării instituțiilor private și publice pentru a promova investițiile. Mergem în direcția cea bună și sperăm că noua legislatură se va continua pe această cale. Vă mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul doamna Gloanec Mora, în numele SND. Domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi și eu îi felicit pe cei doi raportori. Evident, chiar dacă avem un acord parțial și provizoriu pe marginea programului InvestEU din cadrul financiar multianual 2020-2027 este un mesaj uh, pozitiv și ferm transmis de Parlament Consiliului Pornind de la succesul primului plan de investiții, planul Juncker, uh, se încurajează multiplicarea investițiilor în direcția creierii de locuri de muncă și a dezvoltării durabile în Europa, asta începând cu ianuarie 2021. După cum s-a spus deja, asta va ajuta finanțarea proiectelor locale în domeniul cercetării, infrastructurii durabile, digitalizare și așa mai departe. Sprijinul pentru IMM-uri, la fel, deosebit de important, dar de asemenea presupune introducerea unor garanții care ar introduce o anumită dimensiune etică uh, și durabilă acestui demers de finanțare. E un parteneriat aici important între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și băncile de investiții de la nivel național și local care vor propulsa astfel proiectele de mediu și proiectele sociale alese în deplin respect al acordului de la Paris și al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Am observație totuși de făcut în legătură cu a patra etapă de acțiune menționată și uh, de domnul Fernandez, de domnul raportor. Se spune că se pot face astăzi, încă de astăzi, investiții sociale și investiții în competențe. Acest sprijin este posibil acum pentru sectoarele culturale și creative. Cred că, într-adevăr, vedem o legătură strânsă între investițiile publice și agenda europeană pentru cultură. Cultura nu mai putea să rămână afara dezbaterilor uh, importante și, în sfârșit, iată, ne întoarcem spre cetățenii europeni, bărbați și femei, spre Europa a culturii, spre Europa istorică. Uh, E mai mult de un simplu instrument financiar aici. InvestEU va trebui să fie o trambulină spre o Uniune Europeană care își integrează cetățenii și care contribuie la schimbarea de paradigmă pe care societățile noastre sunt pe care să o realizeze. Europa de astăzi trebuie să construiască într-o manieră progresistă o Europa care trebuie să se adreseze cetățenilor concretizându-le speranțele și ambițiile. Mulțumim foarte mult! Domnul Packet urmează din partea ECR. Colegas, med investiu Mulțumesc! Dragi colegi, prin InvestEU, Europa poate să investească în proiecte durabile și inovatoare. Avem aproape 40 de miliarde de euro ca garanție, deci nu sunt subvenții, ci garanții, ceea ce înseamnă că vom putea să atragem foarte multe investiții în sectorile cele mai importante. Companiile europene vor beneficia și vor putea să dezvolte produse inovatoare ele însele, fără a mai depinde de donatori uh, din afara Uniunii Europene. Avem deja toate instrumentele pe care le avem la dispoziție reunite în acest program. Totul este simplificat, sunt bănci naționale care se vor ocupa cu promovarea și au uh, primit un rol mai important. Inclusiv băncile din uh, Flandra vor putea să aibă un uh, rol de prim plan, țara mea. Deci vom putea astfel să schimbăm cu adevărat situația. Este ultima sesiune plenară și mi se pare un uh, mod excelent de a încheia această sesiune plenară. Uh, Mulțumesc în numele ALDE, doamna Viring, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În urma EFSI, InvestEU va juca un rol esențial în următorul uh, mandat una dintre lecțiile pe care le-am învățat din criza din 2008 este că o economie stabilă este una bazată pe investiții. 650 de miliarde investiții suplimentare datorită acestui program. Aceasta este promisiunea pentru viitor. Investiții în special în inovație, cercetare, digitalizare. Acestea se vor asigura că în viitor Uniunea Europeană va deveni unul dintre cele mai atrăgătoare locuri pentru investiții pentru investitor, pentru uh, minți creative și pentru forța de muncă. Dragi colegi, să umplem acest gol de investiții care există. Mulțumesc! Mulțumim acum în numele grupului GUE, domnul Papadimulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea făcută de cei doi raportori prezintă îmbunătățiri semnificative în raport cu versiunea inițială a Comisiei, însă rămâne departe de ceea ce ne trebuie cu adevărat. Avem nevoie de mai multe investiții, avem nevoie de mecanisme de investiții din partea Uniunii Europene. Deocamdată lucrurile au rămas în aer atâta timp cât nu avem noul cadru financiar multianual. Consiliul se ocupă cu tăierea fondurilor propuse de comisie în loc să le sporească, cum a propus-o Parlamentul. Ca raportor din umbră din partea GUE, eu am uh, venit cu o serie de amendamente menite a îmbunătăți propunerea comisiei în direcția reducerii poverii birocratice și a realizării unei distribuții geografice mai echitabile. De asemenea, m-am ocupat și de chestiunea IMM-urilor și de rolul sporit eh, jucat de băncile de dezvoltare. De asemenea, am cerut fonduri suplimentare ca răspuns la schimbările de climă. Consider că e nevoie însă de propuneri mult mai ambițioase, de aceea la vot o să venim și cu amendamente suplimentare în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, din partea verzilor, domnul Sole, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, pentru noi Invest EU ar trebui să fie în primul rând un instrument prin care să progresăm către o economie durabilă. Și salutăm creșterea obiectivelor de cheltuieli pentru uh, combaterea schimbărilor climatice, pentru pregătirea climatică. Trebuie să fim mai bine pregătiți pentru a realiza țintele asumate prin acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Vrem ca uh, investițiile din UE să fie făcute pe baze sustenabile. De aceea trebuie să renunțăm la sectorul nuclear, la gaz și la cărbune. Este imperativ să găsim voința politică prin care să încurajăm sectorul financiar să financeze acele proiecte care sunt cheie pentru realizarea tranziției către o economie verde. În plus, ne opunem cu tărie finanțării proiectelor de apărare prin InvestEU, pentru că există nevoi sociale de mediu mult mai urgente care necesită atenția noastră. Revenind la părțile pozitive, Salutăm o participare mai mare a băncilor naționale de promovare la nivel național și regional, pentru că asta va duce la o mai bună alocare a banilor de investiții, deoarece acestea cunosc bine care este realitatea de pe teren, cunosc nevoile. Mulțumesc raportorilor pentru treaba excelentă. Mulțumim foarte mult. Acum, în numele FDD domnul Arnot. Thank you very much, Mr. President. This will be... Mulțumesc, domnule președinte. Va fi ultima dată când intervin în Parlamentul European. Nu candidez din nou. Am fost ales în 2014 cu un mandat uh, pentru Brexit și am câștigat alegerile din 2014. Am făcut tot ce am putut pentru a fi fidel acestui mandat. Acest mandat uh, solicita un referendum uh, pentru Brexit, iar votul din 2016 a dus la un mandat pentru Brexit. Alegerile, de asemenea, au uh, confirmat acest uh, mandat. Mi se pare ciudat că la trei ani după acest lucru discutăm pro- proiectul InvestEU, încă 40 de miliarde din banii contribuabililor, plus 5 miliarde în plus pentru partea tehnică. Și în continuare nu știm dacă Regatul Unit va va contribui la următorul cadru financiar multianual sau nu. Nu se poate garanta acest lucru. 29 martie, 12 aprilie, 30 iunie, 31 octombrie. Sincer, dau vina pe uh, intransigența guvernului uh, britanic. Poporul britanic de patru ori le-a cerut liderilor săi să uh, părăsească Uniunea Europeană și odată cu alegerile europene din 23 mai o, o vor mai face odată. Frank Sinatra spunea And now the end is near and I face the final curtain. A venit finalul uh, și urmează să cadă cortina. Uh, însă Frank Sinatra a spus după aceea I did it my way. Noi nu am făcut-o așa cum am vrut noi, ci am făcut-o cum ne-au cerut-o cei care ne-au ales. Și asta a trebuit să facă toți politicienii. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i felicit pe cei doi raportori, domnul Fernandes și domnul Gualtieri, pentru acest acord la care s-a ajuns pe marginea noului program InvestEU. După cum spunea și doamna comisar, este un bun stimulent uh, și o bună bază pentru negocierile viitoare care se vor desfășura în sub viitoarea legislatură. Pentru prima dată discutăm aici programul Investiu. E un program important și e important nu doar să-l formulăm, ci și să-l punem în aplicare la nivelul statelor membre mai ales în termenii sporirii vizibilității acestuia. Este deosebit de important să finanțăm proiecte care altminter nu ar putea să primească bani din, de la băncile comerciale sau spre, să fie finanțate sub politica de coeziune. Dorim să investim astfel în inovare, în companii de tip startup care trebuie să crească mari sau în investitori care au probleme și au nevoie de o șansă suplimentară. Prin urmare, trebuie să investim în acele proiecte care au potențial, dar care altminteri nu ar punea beneficia de finanțare. De asemenea, aș dori să spun că trebuie să fim foarte atenți la echilibrarea geografică a acestor proiecte finanțate. EFSI întotdeauna a avut uh, în vedere țările mai dezvoltate. Acum trebuie să ajutăm și statele care au rămas puțin în urmă. Mulțumim foarte mult. Uh, doamna Beres, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, adoptarea acestui text pentru crearea programului InvestEU se înscrie în linia pe care ne-am asumat-o noi Uh, prin uh, planul Juncker, la care socialiștii și democrații au aderat. În 2015 am avut Fondul European pentru Investiții Strategice, iată acum îl renoim. Așteptăm, bineînțeles, cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Dar trebuie să salutăm lucrurile bune din uh, InvestEU avem deja un echilibru bun pentru că urmează să avem un comitet director cu rol strategic în care uh, vor fi prezenți BEI și alte părți implicate, băncile naționale, bănci de dezvoltare și un expert independent numit de către Parlamentul European. Acest program se va axa pe domenii de investiții cheie, unde avem nevoi ecologice și sociale subliniate bine de coraportori. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în infrastructuri durabile și infrastructuri sociale, unde se includ activitățile culturale și creative. Însă trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne calibrăm ambițiile în materie de mediu. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea angajamentelor. Da, trebuie să alucăm cel puțin 40% dintre fonduri către ecologizare economiei noastre. BEI este un partener privilegiat în acest program și va trebui ca următorul Parlament să fie mai vigilent cu privire la modul în care este condusă BEI, pentru că nu este o guvernanță optimă acolo. Mulțumesc, domnule președinte. Pani Metz, jedna minută. Tili Metz, un minut. Da, InvestEU. Mulțumesc, uh, domnule președinte. InvestEU, uh, destinată mai ales uh, IMM-urilor, Uh, va uh, merge în direcția cea bună, chiar dacă sunt unele nuanțe. Trebuie combătute schimbate, uh, schimbările climatice. Acele hub-uri consultative vor oferi o mai bună informare, o mai bună repartiție geografică. Ideea acestui climate proofing, deci aspectul climatic să fie inclus în toate proiectele, plus și deci toate proiectele să fie evaluate în funcție de indicatori climatici. Uh, în continuare, însă, nu va fi posibil să uh, uh, va, nu va fi posibil să se investească în domenii în, în apărare și mă adresez acum alegătorilor. Dacă nu vreți ca Uniunea Europeană să sprijine proiecte Um, care nu vă reprezintă interesele și nu protejează clima, votați verzii. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc foarte mult. Colegii mei au spus deja foarte multe lucruri în legătură cu acest plan de investiții și sunt pe deplin de acord cu, cu cele auzite. Pentru mine, InvestEU e un proiect important. Experiența cu EFSI ne arată că aceste stimulente într-adevăr au efect. Și e important să ne concentrăm pe acele domenii în care finanțarea de pe piețele private este greu de obținut Mă bucur să văd că acest proiect se axează îndeopște pe IMM-uri și de asemenea pune accentul pe combaterea schimbărilor de climă, pe cercetare, dezvoltare, pe mediu. Cred că pe viitor acest proiect va putea contribui semnificativ la dezvoltarea economiei europene, ținând cont și de efectul de multiplicare, pentru că uh, acesta presupune garanții pentru împrumuturile private, pentru creditele din surse private. Deci mă bucur să văd că facem acest pas următor, am învățat lecția EFSI și avem un alt plan pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027 am învățat uh, ce trebuie învățat și vom îmbunătăți proiectele viitoare. În consecință, sper prin urmare că viitoarea legislatură va putea definitiva acest dosar pentru ca proiectul să demareze începând cu 2021. Mulțumim foarte mult, domnul Fernandez, un minut. Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, acum 5 ani noi, socialiștii, am cerut ca Uniunea Europeană să pună capăt politicii de austeritate. Am dorit atunci să dăm un impuls investițiilor pentru a ieși din criză. Iată, în sfârșit, că acum, uh, grație Comisiei, care s-a ținut de planul Juncker, s-a înțeles în sfârșit că avem nevoie de un astfel de plan pentru a combate criza. Acum, iată, facem un pas important înainte și facem din acest program un uh, instrument de investiții durabile. Acest fond InvestEU va face ca investițiile noastre să fie durabile. Astfel vom uh, depăși uh, stagnarea cu care ne-am confruntat în materie de investiții. Trebuie să știm însă că uh, planul Juncker avea ideea unei politici anticiclice și tocmai această politică anticiclică merită continuată. Eh, dziękuję bardzo. Pan Buda, półtorej minuty

autoritățile publice trebuie să aibă acces facil la soluții de finanțare pentru uh, programare de încurajare a industriilor creative a transportului alternativ nepoluant sau facilitarea spațiilor de lucru comun. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să îi mulțumesc domnului uh, Caras, președintele intergrupului pentru IMM-uri, pentru că a sprijinit de ani de zile uh, politica pentru IMM-uri. IMM-urile sunt uh, strategice uh, pentru populație pentru că ele creează prosperitatea și eu de peste 25 de ani mă ocup de IMM-uri și îmi, aminesc, îmi amintesc de programul multianual pentru IMM-uri care s-a creat pentru 2001-2005 450 de milioane au fost puse atunci la dispoziție. A fost uh, un alt program din 2007 până în 2013, um, programul pentru antreprenoriat, uh, pe care l-am uh, promo- l-am, căruia i-am alocat 2 miliarde. Și apoi am avut fondul pentru IMM-uri, um, apoi EFSI, Uh, și acum, cu 500 de miliarde, acum 1000 de miliarde uh, cu acesta. Vedem că politica pentru IMM-uri este luată serios, în serios la, nivel, uh, la nivelul european și vedem că 50% merg către domeniul climatic și asta înseamnă că Europa face o politică foarte progresistă și uh, la nivel internațional uh, devenim lideri în acest domeniu. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Biencovska pentru că știu că nu este ușor uh, să lupți pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acum însă știm că se poate. Vă mulțumim foarte mult și toate cele bune. Mulțumim. Urmează intervențiile spontane. Domnul Marias este singurul care s-a înscris. Vă rog, domnule Maria, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În teorie, InvestEU ar putea să ducă la crearea de locuri de muncă, dobândirea de competențe, mai multă instruire, etc. Dar pentru asta trebuie să fim atenți să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut cu planul Juncker, pentru că, cel puțin în Grecia, FC a mers mai ales către multinaționale. Acolo au fost absorbiți aproape toți banii. De fapt, am finanțat multinaționale care și-au luat fiecare câte o bucățică din țara mea. Fraport, de pildă, ar fi trebuit să investească în Grecia în contextul unei uh, privatizări controversate, unui program de privatizare introdus de Troică. Și uh, vreo 280 de milioane de euro au fost uh, trase astfel, uh, plus uh, mai mulți bani uh, alocați de către guvernul Greciei și au pus mâna pe aeroporturile noastre. Asta e o privatizare finanțată de Uniunea Europeană, nu este dezvoltare regională. Trebuie să investim în realități și nu în teorie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Biencovska. Uh, uh, Domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, vă mulțumesc pentru comentariile cu caracter pozitiv pe marginea acestui program. Principala concluzie pe care o desprind este aceea că există un sprijin covârșitor, copleșitor în favoarea acestui program, însă luăm notă de nivelul ridicat al așteptărilor uh, dumneavoastră și de recomandările făcute pe marginea acestui program. Am să mă asigur că se va ține cont de aceste observații când programul va fi pregătit de comisie. Vă mulțumesc pentru observații noastre și vă mulțumesc în special raportorilor și raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat. Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă comisar. În încheiere, domnul Fernandes, raportorul. Investițiile publice sunt foarte importante, dar și cele private sunt indispensabile, iar promovarea inițiativelor private, consolidarea competitivității Uniunii Europene, promovarea antreprenoriatului, al startup-urilor, consolidarea productivității Uniunii Europene în același timp, toate acestea sunt căi de a găsi, de a avea salarii mai bune pentru toată lumea, atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Investițiile, din punct de vedere al investițiilor publice, important este ca guvernele să joace rolul. Din păcate, în țara mea, uh, Portugalia, în contextul uh, investițiilor, um, planului actual de investiții, Um, deci guvernul nu a folosit niciun euro din uh, fondurile puse la dispoziție, iar uh, planul Juncker, la fel ca InvestEU, poate fi folosit uh, și pentru sectorul privat, precum și pentru cel public. Fiecare trebuie să joace propriul rol. Iar aici, în Parlamentul European, um, adoptăm acest program pentru a mobiliza 700 de milioane de euro. Dorim o bună distribuție geografică, o consolidare a ă, acelui hub consultativ pentru investitori, însă este indispensabil ca în fiecare stat membru să existe un hub național, o platformă națională care să-i sprijine pe investitori. Pot exista și platforme regionale care să uh, îi ajute pe cei care doresc să uh, depună candidaturi. Astfel putem să asigurăm o absorpție adecvată a InvestEU și uh, numai așa putem atinge obiectivele. Uh, o ocupare mai bună, o Europa mai competitivă, dar și mai inclusivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dezbaterea la acest punct se încheie. Este ultima din, uh, pe care o voi prezida în timpul acestui mandat. Vă mulțumesc uh, pentru cooperare. Sesiunea se reia mâine dimineață la ora 8.30 până la ora 14. Ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Parlamentului European. Sesiunea se suspendă. Domnul Rubic dorește să intervină. Domnule președinte, în, număr, în numele plenului aș dori să vă mulțumesc. Uh, ați prezidat în mod exemplar, vă urez toate cele bune, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și sper că ne vom uh, reîntâlni și în alte uh, circumstanțe. Poate chiar în țara dumneavoastră. Dziękuję bardzo.